Stimați colegi, cred că nu trebuie să mai întârziem, avem o agendă destul de încărcată, deci v-aș propune să începem. Nu vrem să pierdem ocazia de a asculta la a asculta informații importante. Ieri, în cadrul întâlnirii coordonatorilor, am repartizat rapoarte și avize, inclusiv în ce privește rapoarte legislative, un raport uh, tehnic uh, care a fost preluat de către președintă și, uh, de asemenea, rapoarte tehnice privind cotele anuale de beneficii. Acel l-am repartizat lui GUE, avizele legislative, GUE a cerut un aviz privind politica comună în domeniul pescuitului. ALDE a preluat uh, raportul avizul privind uh, biodiversitatea și privind uh, programul de mediu, programul 6, socialiștii și democrații și liberalii și alte au preluat descărcarea de gestiune PPE am făcut și o decizie privind trei rapoarte de inițiativă legislativă PPE, noua strategie privind Atlanticul, de asemenea dezvoltare urbană, socialiștii și democrații și dezvoltare uh, locală, regională, abordarea politicii de coeziune, socialiștii și democrații. De asemenea, am discutat privind delegațiile din anul viitor, 2012, Uh, organizate de comisia noastră, granița între Franța și Spania și de asemenea Cipru și Copenhaga în contextul președinției daneze. Am discutat despre audierile publice și am căzut de acord ca să avem trei mari audieri publice privind pachetul legislativ, cel de-al doilea privind strategia 2020 politica de coeziune și cel de-al treilea privind susținerea politicii de coeziune pentru IMM-uri de asemenea, am căzut de acord ca următoarea reuniune cu parlamentele naționale, așa cum astăzi avem o întâlnire, ca anul viitor să aibă loc tot în luna octombrie. Ehm, nu este încă foarte clar definit eh, care vor fi subiectele în detaliu, dar eh, în orice caz eh, va fi o întâlnire legată de procedurile legislative și uh, negocierile pe mar legislație și cadrul financiar multianual. Deci, uh, uh, după aceea am căzut de acord să continuăm uh, pachetul legislativ privind viitoarea politică de coeziune am avut până acum întâlniri uh, regulate cu Comisia pentru a discuta pregătirea următoarelor uh, măsuri uh, privind politica de coeziune, dar pe bază de întâlniri ad hoc, în continuare vom avea asemenea contacte, inclusiv cu cei care sunt negociatori în ce privește pachetul legislativ și, de asemenea, am mai decis pentru următoarea întâlnire a coordonatorilor în luna noiembrie, secretariatul să pregătească o propunere pentru distribuirea punctelor pentru uh, cel de-al doilea set de uh, rapoarte. Și acum aș vrea să trec la punctul următor de pe ordinea de zi. Este vorba despre evoluția strategiilor macroregionale ale Uniunii Europene, practica actuală și perspectivele, cu o concentrare pe Mediterana. Raportorul nostru este François Alfonsi, dar avem și oaspeți și vom începe cu ei din partea președinției doamna Henrica Moșcisca Dendis, directoare adjunctă în Direcția pentru Politici Europene, Ministerul Afacerilor Externe din Polonia și uh, de asemenea domnul Belardi din, regiun, din Italia, care este raportor în uh, Comitetul Regiunilor uh, în domeniul adriatico-ionic. Deci aș invita-o întâi pe doamna Moșcicica Dendis să ne ofere prezentarea pregătită în ce privește strategia Uniunii Europene pentru uh, această politică regională în zona Balticii. Mulțumesc, doamnă președintă. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Pentru mine este o plăcere să fiu în mijlocul dumneavoastră și să vă pot prezenta Evoluțiile curente și stadiul actual al dezbaterii în zona Balticii. Pentru președinția poloneză este de asemenea foarte important pentru că strategia uh, maritimă în zona Baltică uh, se află și pe agenda Consiliului. Ne aflăm în momentul în care, după primii doi ani de implementare a acestei politici, noi revizuim această strategie pentru a vedea care sunt lecțiile pe care putem să le învățăm din uh, acești primi doi ani și ce necesită îmbunătățiri. Din Prezentarea mea este segmentată pe trei părți. Voi începe cu câteva elemente esențiale ale strategiei, vă voi spune câte ceva despre abordarea poloneză și după aceea vă voi uh, prezenta și uh, câteva din uh, intențiile noastre în urma procesului de revizuire și de deciziile pe care Consiliul le pregătește în acest sens. Deci câteva elemente de bază. După cum știți, strategia a, s-a născut în această instituție, deci cu atât mai mult mă bucur că mă aflu în mijlocul dumneavoastră. Strategia pentru zona baltică a fost concepută în Parlamentul European în anul 2006 și după aceea a fost preluată de președinția suedeză a Consiliului în 2009, când a fost adoptată oficial în baza unei comunicări a Comisiei din acel moment. După cum știți, strategia a fost implementată, de fapt momentul în care a început să fie implementată cu ideea ca după doi ani să fie revizuită, a fost în momentul acesta, 2011, sub președinția poloneză. Și vreau să vă uh, spun că ceea ce facem noi în clipa de față este, de fapt, o revizuire, nu o evaluare a strategiei prima evaluare a strategiilor macroregionale în zona Balticii și în, pentru regiunea dunăreană urmează să aibă loc în anul 2013, deci peste 2 ani. Iar în ce privește strategia pentru uh, zona Baltică, este vorba despre o strategie cuprinzătoare care uh, se referă la uh, politicile de coeziune, dar și politicile în domeniul agriculturii, infrastructurii, transportului uh, și așa mai departe. Se concentrează pe o macroregiune, cum este cea a zonei baltice. Se bazează pe patru piloni, Eh, îi vedeți descriși în prezentarea mea. Primul pilon este mediul înconjurător, cel de-al doilea prosperitate, cel de-al treilea accesibilitatea regiunii și cel de-al patrulea siguranță eh, în activitate. Avem 15 zone prioritare. Statele membre sunt responsabile eh, pentru ele în Polonia, de pildă, avem două zone de prioritate de care ne ocupăm. Avem coordonatori pentru două zone prioritare. Prima se referă la mediul înconjurător, situația uh, calității apei în zona uh, baltică, conținutul de substanțe nutritive, care se uh, dorește reducerea acestui volum uh, pe termen scurt și de asemenea zona prioritară numărul 7 se, uh, este dedicată cercetării și inovării. Și aceste zone prioritare le împărțim cu alte state membre în zona 1. Avem responsabilități împreună cu Finlanda pentru aria numărul 7, avem responsabilități comune cu Suedia. De asemenea, avem uh, vreo 80 de inițiative standard în uh, cadrul acestei uh, strategii pentru zona baltică, care urmează să fie implementate și unele dintre ele deja se află în faza de finalizare, deci avem deja o revizuire a planului de acțiune. După doi ani de la implementare, spuneam, decizia Consiliului a fost să trecem la revizuirea acestei strategii și substanța, baza pentru această activitate de revizuire a fost oferită de către Comisia Europeană, care pe 22 iunie ne-a prezentat un raport amplu în legătură cu implementarea strategiei. Raportul um, a fost uh, bază pentru președinția poloneză pentru a purcede la activitatea uh, propriu-zisă. Dați-mi voi să vă spun câteva cuvinte și despre uh, ceea ce uh, figurează în raportul Comisiei și aș dori să vă atrag atenția asupra acestor fapte, pentru că după aceea vreau să vă spun și cum ne pregătim pentru această activitate de uh, revizuire veți vedea că principalele constatări ale comisiei, care sunt incluse în raport, se potrivesc foarte bine cu ceea ce am descoperit noi în calitate de deținători ai președinției, că ar fi necesar pentru pregătirea acestei activități de revizuire a strategiei din zona baltică. Deci, Comisia descrie în raport următor toarele ca fiind principale realizări ale strategiei. Le vedeți pe acest slide. Noile proiecte care au uh, reieșit din această strategie. După cum știți, zona uh, Mării Baltice, încă înainte de uh, intrarea în vigoare a acestei strategii, a fost o zonă uh, în care cooperarea regională era uh, bine configurată. Existau foruri naționale și internaționale, regionale de cooperare, deci practica bunei cooperări aici uh, avea o tradiție. Și totuși după doi ani am putut constata că potențialul regiunii uh, încă nu era suficient exploatat ca atare Ă, mai sunt lucruri de făcut. Strategia a contribuit deci la stimularea ă, a noi proiecte și a dus la crearea de noi rețele ă, politica de dezvoltare și de coerență în regiune uh, s-a dezvoltat. De asemenea, um, în ce privește finanțarea, um, au fost aduse îmbunătățiri și inițiativele financiare au fost promovate. De asemenea, um, a existat o cooperare cu state nemembre ale Uniunii Europene din zona Baltică, cu, parțial cu Rusia, dar și cu alte um, holdinguri multinaționale care acționează în zona Mării Baltice. Care sunt cele mai importante proiecte noi? Aș vrea să nu le pot descrie în eh, detaliu, dar vreau să vă spun totuși care au fost aceste proiecte care au răsărit în această perioadă de 2 ani. Uh, și care uh, um, sunt și beneficiul agricultorilor din această regiune sau proiectul Clean Ship uh, care își propune să reducă poluarea pe care o produc navele. De asemenea, alte programe care stimulează capacitatea inovativă um, și stimulează inclusiv rețelele IMM-urilor. Un proiect foarte important uh, este Scanbolt Healthport um, legat de transportul în această zonă. Comisia în raportul său a prezentat de asemenea un set de recomandări pe care le punctăm și le vedeți în prezentarea noastră în scopul uh, implementării cu succes a strategiei în zona uh, baltică este foarte important să existe o susținere politică a strategiei. De ce spun acest lucru? Peste un minut vă voi vorbi despre ceea ce am uh, descoperit noi când uh, ne-am pregătit această revizuire. Veți vedea că a fost un element pe care părțile direct interesate în regiune l-au menționat foarte frecvent alte uh, uh, constatări ale comisiei, nevoie de o mai mare uh, angajament, de asemenea o stabilire de obiective precise care să permită o bună evaluare a procesului, iar în uh, foarte uh, important este că strategia, în momentul în care a fost creată, nu a fost uh, însoțită inclusiv de obiective și indicatori preciși care să permită ca și, uh, să devină uh, și uh, măsurabilă evoluția implementării. Și acum există un grup de lucru care încearcă tocmai să stabilească asemenea repere. Un alt subiect este legat de comunicare și este vorba despre comunicare internă și externă pentru că dorim ca și publicul larg să fie bine informat despre această strategie, dar inclusiv instituțiile europene și serviciile specializate din uh, cadrul Comisiei Europene de Pildă. O altă chestiune este legată de aspectele de finanțare. Asta înseamnă că fondurile trebuie să fie bine aliniate, inclusiv în ce privește asistența tehnică. Pentru că Eh, este de importanță eh, majoră, inclusiv pentru activitatea coordonatorilor acestei strategii. Câteva cuvinte despre procesul de eh, revizuire ca atare. În momentul în care Polonia s-a pregătit să preia președinția europeană, pentru noi a fost clar că revizuirea strategiei zonei baltice Ă, va fi un element important pe agenda noastră de lucru. Ca atare am încercat să ne pregătim ă, prin consultări politice pe care le-am programat cu o serie întreagă de ă, actori direct interesați în această strategie. În aprilie am avut prime consultări uh, la nivel național. Um, am încercat să determinăm care sunt uh, zonele noastre de priorități, care sunt inițiativele noastre prioritare și colegi din uh, diverse ministere și din uh, organisme importante naționale care au responsabilități în activitatea de implementare a acestei strategii, inclusiv din Ministerul de Externe, ne-au fost interlocutori. Deci noi am reușit să aflăm de la ei care au fost experiențele practice în activitatea de implementare. Și după consultările pe plan național am declanșat o serie de consultări cu state membre ale Uniunii Europene din zona eh, Mării Baltice, dar și din afară. Și cu uh, alți parteneri, cu Norvegia, cu Islanda, iar aceste consultări au fost de asemenea foarte importante noi. Am încercat de asemenea să avem consultări cu instituțiile europene, cu uh, Parlamentul European. Am avut plăcerea să mă întâlnesc cu grupul informal uh, pentru zona baltică din Parlamentul European și am încercat să colectăm și păreri din partea Comitetului Regiunilor privind platformele de cooperare regională, după cum vedeți menționat și pe slide-ul nostru. Principalele concluzii în urma consultărilor pe care le-am purtat le veți vedea pe următoarele două slide-uri și veți vedea că ele sunt convergente cu ceea ce Comisia uh, notează în raportul său din 22 iunie. În principal, subiectele tematice importante identificate de către stakeholder indică Ă, necesitatea unei îmbunătățiri practice a strategiei, mai ales printr-o susținere politică care trebuie să fie consolidată la diferite niveluri și susțin că este nevoie de diferite, la diferite niveluri. Nu este nevoie doar de o susținere politică pe plan european, național, dar și pe plan regional. Un alt element este clarificarea și consolidarea rolului eh, actorilor direct eh, implicați în eh, implementarea strategiei. Am încercat să definim mai bine rolul responsabililor pe plan național și regional în ce privește aceste inițiative standard. Și, de asemenea, este nevoie de stabilirea uh, indicatorilor, cum spuneam, rolul Comisiei Europene în uh, coordonarea strategică a activității trebuie să crească. Iar în momentul în care pregătim următorul cadru financiar multianual, trebuie să ținem seamă de uh, strategiile macroregionale pe care dorim să le implementăm, să ținem seama de ele atunci când pregătim programele viitoare. De asemenea, este nevoie de îmbunătățirea sistemului de comunicare, este vorba despre implicarea politicilor sectoriale și o abordare mai integrată, pentru că după doi ani constatăm că strategiile care se bazează mai ales pe politica de coeziune trebuie să uh, se bucure de o atenție deosebită și să Uh, atragem alți colegi la aceste inițiative care răspund de infrastructură, de cercetare, de inovare, de modernizare în aceste preocupări. Este și o chestiune de sinergie între macroregiuni și uh, alte platforme de cooperare în zona Mării Baltice. După cum vedeți, în regiunea Mării Baltice avem uh, diverse forme de cooperare, există consilii ministeriale care se întâlnesc, dar oricum noi dorim ca în momentul în care finalizăm procesul de revizuire să țin mai bine seama de existența acestor uh, rețele, a eh, acestor organizații, uh, pentru a valorifica mai bine cooperarea care uh, se creează între ele și în felul acesta să valorificăm sinergiile. Iar un alt aspect legat de sinergii ține de cooperarea uh, în cadrul strategiilor macroregionale. Știm că există două strategii, uh, cea legată de Marea Baltică, dar avem și strategia privind regiunea dunăreană. Și există o necesitate clară de a valorifica sinergiile în acest domeniu, ehm, să existe un schimb de experiență, de bune practici, ehm, de cooperare prin crearea de rețele de ehm, colaborare. Revizuirea, așa cum am spus de la bun început, se bazează pe cooperare, iar la nivelul Consiliului am uh, încercat să repunem în valoare un grup de lucru care a fost înființat încă sub președinția franceză și să facem recomandări practice uh, pentru îmbunătățirea strategiei. Grupul uh, a început să lucreze în iulie și își va înceta activitatea în noiembrie Um, este grupul prietenilor președinției, Friends of Presidency și uh, în, pentru sesiunea din uh, noiembrie va pregăti și uh, un proiect de concluzii. Împreună cu Comisia Europeană și um, de asemenea cu Forumul Anual pentru Strategia Mării Baltice vom avea o întâlnire la Dansk și colaborăm cu municipalitatea orașului Gdansk pentru pregătirea acestui forum. El va avea loc în perioada 24-26 octombrie și aș vrea să folosesc această ocazie pentru a vă invita să participați la acest forum din Gdansk. Va fi un fel de audiere publică la care vor participa toate părțile direct interesate, inclusiv simpli cetățeni. Deci acest forum va deveni o platformă de dezbatere eh, care sperăm să se finalizeze cu concluzii și recomandări practice de îmbunătățire a strategiei și sperăm ca după aceea în concluziile Consiliului să facem o listă de recomandări practice uh, Um, care uh, va, se va concretiza într-o comunicare revizuită a strategiei Mării Baltice și această strategie va fi publicată de către Comisia Europeană în 2012 sub președinția daneză iar uh, uh, președinția zonei baltice, pentru că am putea spune că uh, este vorba și despre așa ceva, va face publice aceste concluzii. Vă mulțumesc pentru atenție și voi răspunde cu plăcere la întrebări. Mulțumesc foarte mult pentru această amplă prezentare Uh, legată de un subiect de importanță strategică și aș vrea să uh, rog acum pe uh, Belardi să vorbească despre inițiativa Adriatico-Ionică și după aceea deschidem discuția cu raportorii și raportorii din umbră. Il Presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca, ringrazia per l'invito e si scusa di non... Mulțumesc. Președintele Jean Marcos Marca, din partea regiunii Smarca și vreau să vă mulțumesc pentru această invitație, pentru că am semnat un acord cu regiunea noastră. Mulțumesc domnului Alfonsi și domnei Hubner, președinte acestei comisii, pentru că m-au invitat să vă vorbesc despre această macroregiune adriatico-ionică. Noi am stabilit o adevărată rețea de cooperare între mai multe țări pentru regiunea adriatico-ionică. E vorba de o strategie care era absolut necesară și am uh, folosit experiențele anterioare cu alte strategii macroregionale, adaptându-ne în funcție de nevoile noastre și ținând cont de instrumentele și de realitatea noastră. Obiectivul era acela de a întări obiectivul de stabilitate și coeziune al Uniunii Europene. Despre ce este vorba, de fapt? E vorba de un sistem care există de secole, de legături culturale, istorice și economice care există de foarte mult timp. Însă acum ar trebui să trecem la o stare de integrare mai înaintată. Despre asta este vorba. Camerele de comerț, universitățile, euroregiunea adriatică participă la această rețea și multe alte rețele culturale, precum muzeele, teatrele, muzica, lumea învățământului, a formării și a mediului. Această inițiativă a fost lansată în anul 2000 în urma conferinței interguvernamentale pentru dezvoltare și securitate de la Ancona. Au participat uh, Albania, Bosnia, Herțegovina, Croația, Grecia, Italia, Serbia, Muntenegru și Slovenia. Inițial au fost șase membri, iar uh, în 2002 s-a adăugat Serbia și în 2006 Muntenegru. Secretariatul general se află la Ancona și din uh, iunie 2010 la președinția organizației uh, se află Serbia. Această inițiativă adriatico-ionică, care dorește să favorizeze cooperarea în bazinul maritim, să favorizeze turismul, cooperarea între IMM-uri, între universități, în lumea transportului, în lumea maritimă și uh, a mediului. Iată, aceștia sunt uh, pilonii principali care ne vor permite, sper, să ajungem la o adevărată politică macroregională europeană pentru această regiune. Și aceasta prin îmbunătățirea cooperării între cele opt țări participante. În cadrul acestei inițiative adriatico-ionică, cele opt state membre au semnat în 2010 trei protocoale de acord în ceea ce privește IMM-uri, dezvoltarea rurală și turismul. Pe 5 mai 2010 la Ancona și pe 23 mai 2010 la invitația Comitetului Regiunilor, ministrii de afaceri externe al celor opt state care sunt semnatare ale acestei inițiative și-au luat un angajament formal, acela de a recunoaște de a susține recunoașterea de către Uniunea Europeană a acestei strategii macroregionale pentru Marea Adriatică și Ionică. Cel de-al doilea forum este forumul orașelor adriatico-ionice, un forum care întrunește în jur de 50 de orașe din bazinul maritim, al Mării Adriatice și Ionice pentru o dezvoltare economică, socială, culturală și de mediu a tuturor orașelor care se află pe litoralul celor două mări. De asemenea, din 2001 am înființat o cameră de comerț și care reunește 36 de alte camere de comerț. E vorba de un bazin maritim care este o adevărată referință strategică din punct de vedere economic și social. El reprezintă peste un milion de companii cu schimburi comerciale de 25 de milioane de euro în 2010. Și, din punct de vedere geografic, este foarte important ținând cont de politicile de coeziune europene. Avem de asemenea o adevărată rețea de universități cu 36 de membri în 9 țări. Astăzi participă și Macedonia în cadrul acestei rețele rețea care a fost înființată în 2009, obiectivul fiind acela de a avea o legătură permanentă între universități și centrele de cercetare din bazinul Mării Adriatice și Ionice, pentru a întări cooperarea internă între universități. Euroregiunea Adriatică este ultima venită, să spunem așa. A fost înființată de entitățile locale și comunale ale celor șase țări riverane Mării Adriatice. Aceasta a fost înființată în 2006 și se dorește o sus, să se ofere o susținere a țărilor riverane pentru a intra în Uniunea Europeană și de a facilita relațiile între cetățenii și instituțiile din aceste teritorii. Cartea verde referitoare la guvernanță a UE prevede că obiectivele să nu fie atinse prin acțiuni individuale, ci doar prin acțiuni colective. Acțiuni colective între Uniunea Europeană, regiunile și comunele care trebuie să-și împartă între ele sarcinile și competențele. Macroregiunile reprezintă o inovare în ceea ce privește cooperarea interregională obiectivul fiind acela al dezvoltării durabile. Definiția macroregiunii, care se află în documentul Comisiei, este foarte clară. E vorba de macroregiuni funcționale, de macroregiuni care reprezintă teritorii ce au obiective comune transfrontaliere. Sunt mai multe dimensiuni prezente, calitative, cantitative, toate au obiective comune. Din acest punct de vedere, macroregiunea reprezintă un instrument esențial pentru a pune în practică obiectivele politicii de coeziune teritorială, obiective prezentate în tratatul de la Lisabona și iată de ce multe dintre statele terțe doresc să adere la Uniunea Europeană. Inițiativa Adriatico-Ionică nu este o regiune cu frontiere bine delimitate. E vorba de o regiune alcătuită din entități naționale, regionale și locale care doresc să se asocieze pentru a face față obiectivelor comune și pentru a susține interesele Albaniei, Croației, Greciei, Italiei, Serbiei, Muntenegrului, Sloveniei și Bosniei-Herzegovina. Această inițiativă nu reprezintă un nivel suplimentar instituțional în cadrul Uniunii Europene. Trebuie respectate dispozițiile Comisiei Europene, deci nu reprezintă un nivel suplimentar instituțional, ci e vorba de o rețea care reprezintă instituții naționale, regionale, locale, cu programe diferite și sisteme de finanțare diferite. Iată de ce macroregiunea nu acoperă toate sectoarele intervenției publice aceasta se centrează doar pe anumite elemente concrete. De exemplu, macroregiunea Adriatico-Ionică are drept obiectiv reconcilierea continentelor a Occidentului și Orientului, cele două uh, părți ale Mării Adriatice, care au fost separate atâta timp. Obiectivul este acela de a stabili o legătură între teritoriile acestei macroregiuni, ținând cont de perspectiva dezvoltării durabile și protejând mediul marin, care este foarte delicat și de asemenea litoralul. Această macroregiune prezintă trei țări care fac parte din Uniunea Europeană, Grecia, Italia și Slovenia. În plus, mai sunt prezente Croația, care va intra în Uniunea Europeană în principiu în 2013, plus uh, Bosnia-Herzegovina, Muntenegru, Macedonia. Suprafața maritimă este de 450.000 de kilometri pătrați și populația de 60 de milioane de locuitori. Obiectivul este, după cum vă spuneam, acela de a stabili o legătură între teritorii, între teritorii popoare și instituții pentru a avea o strategie comună, pentru a avea oportunități de dezvoltare durabilă și pentru a optimiza schimburile de idei, de bunuri și de persoane în regiune. În interesul statelor membre și a țărilor terțe, pentru a proteja litoralul și spațiul maritim, această macroregiune ar putea avea o perspectivă de tip mediteranean pentru o integrare în spațiul european. Această regiune a cunoscut deja mai multe intervenții din partea Uniunii Europene din punct de vedere al energiei și al mediului în cadrul politicii de coeziune, obiectivul 1 și 2, și, de asemenea, în cadrul coeziunii teritoriale prin programe de cooperare transfrontaliere între Italia și Grecia și, de asemenea, Italia și Slovenia. Avem și programul Europei Centrale, Europa de Sud, programul Mediteranei, programul pentru spațiu alpin și toate acestea utilizând și instrumentul de preaderare IPA. Există și rețelele transeuropene de transport, însă din păcate se pare că aceste rețele au uitat de existența macroregiunii noastre, în afară de acea axă feroviară care unește Grecia cu estul Europei. De aceea trebuie să dezvoltăm și mai mult această valoare adăugată reprezentată de macroregiunea Adriatico-Ionică. O integrare superioară a acestor proiecte la nivelul comunitar, național și regional cu intervenții financiare, cu investiții potrivite, ținând cont de mizele locale și prin participarea actorilor privați ar putea aduce multe beneficii. Nu ne putem limita doar la jocurile interguvernamentale, ci avem nevoie de o nouă dimensiune instituțională și politică, profitând, bineînțeles, de expertiza tehnică pe care o oferă UE. Încă din 2010, cooperând cu Ministerul de Afaceri Externe al Italiei și prin intermediul inițiativei Adriatico-Ionică, regiunea noastră, regiunea Marci, a lansat mai multe proiecte pentru a îmbunătăți cunoașterea acestei macroregiuni. În luna martie, la Bruxelles, Comisia Teritorială a Comitetului regiunilor ne-a oferit posibilitatea de a redacta un raport în legătură cu bazinul mediteranean, citând drept exemplu această macroregiune adriatico-ionică. Am organizat o primă întâlnire pe data de 1 iulie și raportul final va fi stabilit pe 11 octombrie în cadrul plenarei Comitetului Regiunilor, unde acest text va fi adoptat. Pentru a adopta acest proiect de macroregiune a trebuit să luăm decizii importante. A existat pe 24 iunie 2010 decizia Consiliului European, care hotărea să se îmbunătățească cooperarea între Comisie și macroregiuni și acolo se făcea o referință specifică la regiunea Adriatico-Ionică. Comitetul Regiunilor a intervenit și el, a avut un raport din proprie inițiativă, care va fi uh, redactat până la sfârșitul anului 2011. Au existat mai multe acțiuni de sensibilizare a comunităților locale, regionale, acestea sunt organizate și la nivel european. E vorba de întâlniri și seminarii la care au participat Ministerele de Afaceri Externe și diversele state membre participante în cadrul acestei inițiative și reprezentanți ai sectorului care sunt interesați de această strategie. Aș vrea să subliniez aici importanța declarației făcute de ministrii, ministrii afacerilor externe în 2010 și 2011 și de asemenea declarația președinților parlamentelor țărilor care sunt în cadrul acestei inițiative, aceasta cu ocazia întâlnirii de pe 22 iunie 2010. În toate aceste declarații se susține strategia macroregională adriatico-ionică. În luna august și începutul lunii septembrie, la Ancona, am avut o întâlnire a tuturor instanțelor care reprezintă această macroregiune. Au fost prevăzute trei ateliere în cadrul Open Days la care au participat miniștrii de afaceri externe din Italia, din Serbia și a celorlalte state din regiune. Toate acestea vor avea loc pe 25 octombrie la Ancona și mai avem și alte seminarii care vor avea loc spre sfârșitul anului în Italia și Croația. Teritoriile sunt, deci, din ce în ce mai sensibilizate, știu care sunt acțiunile care sunt așteptate de la Consiliu și ne-am putea gândi la un început al acestei strategii pentru 2012. În felul acesta am putea garanta coerența strategiei noastre în viitorul cadru financiar multianual pentru a profita de toate programele operaționale oferite acolo. Aș dori să subliniez că, la nivel mai general, strategia europeană pentru regiunea Adriatico-Ionică reprezintă un instrument esențial nu doar pentru această regiune, ci pentru întreaga Uniune Europeană. Această macroregiune respectă obiectivele Uniunii Europene de dezvoltare inteligentă și durabilă a strategiei 2020. Macroregiunea adriatico-ionică reprezintă o adevărată valoare adăugată, pentru că în felul acesta Uniunea Europeană acordă o nouă atenție Balcanilor. Aceasta ar putea reprezenta un instrument care să faciliteze aderarea de noi state membre. Aceasta ar însemna o promovare a regiunilor din acea zonă, o întărire a procesului democratic și o facilitare a parcursului de integrare europeană. E vorba de a face aici uh, legătura între instanțele implicate în procesul de integrare și de aderare, iată care este obiectivul principal al macroregiunii noastre. Suntem convinși de nevoia de a interveni pentru a putea ajunge la o integrare economică, socială și culturală din ce în ce mai mare între țările din macroregiune. Strategia baltică și strategia dunăreană plus strategia adriatico-ionică reprezintă o posibilitate de interconectare și de sinergii interstructurale. Acestea sunt reamintite la aliniatul 18 al declarației Consiliului GAE din aprilie 2010. Dacă vă uitați la slide-ul prezentat acum pe ecran, vedeți că avem o adevărată axă nord-sud care traversează întreaga Europa, plecând din Marea Baltică până la Marea Adriatică și Ionică. Aceasta ar putea facilita accesul către sud-estul Europei, incluzând aici și zona din centrul și estul Mediteranei. Bineînțeles că trebuie definite obiectivele, partenerii trebuie să stabilească prioritățile, printre care vor fi protecția mediului, îmbunătățirea comunicațiilor și a accesului și mă gândesc aici la autostrăzile maritime, securitatea maritimă a porturilor și alte obiective principale. Salutăm alegerea făcută de Comisia Europeană în domeniul politicii sectoriale. Iată, din toate aceste motive, considerăm că politica regională și politica de coeziune a UE pentru perioada 2013 înainte, e important să țină cont de strategiile macroregionale în ceea ce privește coeziunea teritorială și mă gândesc aici în special la cooperarea transfrontalieră și transnațională programele operaționale regionale pentru perioada 2014-2020 ar trebui să contribuie la o adevărată implementare a acestor strategii. Parlamentul ar trebui să susțină declarațiile și voința reprezentanților țărilor implicate pentru că această macro-regiune se reprezintă un adevărat ajutor pentru aderarea altor țări la Uniunea Europeană pentru politică maritimă a UE, pentru o adevărată politică de mediu și de transporturi, care să se susțină pe politici de inițiativă puternice ale Uniunii Europene în favoarea regiunii Adriatico-Ionică. În concluzie, vreau să salut inițiativa Parlamentului European, care dorește să organizeze la Bruxelles întâlnirea anuală a parlamentelor din regiune, lucru care este prevăzut în luna aprilie 2012. Bineînțeles, aceasta cu acordul președinției actuale a macroregiunii noastre, președinția din Serbia. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Uh, thank you, Mr. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Și acum deschid, um, dau loc cuvântul pentru discuții, pentru dezbateri, urmează apoi uh, raportorii din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles că doresc să mulțumesc pentru cele două prezentări, pentru mesajele foarte concrete și constructive care ne-au fost transmise această revizuire pentru zona baltică oferă foarte multe elemente concrete și concluzia este pozitivă pentru că există deja efecte clare um, benefice ale acestei strategii. Și cred că acest proces în Marea Baltică a fost îmbrățișat cu mult uh, entuziasm. Deci, pentru noi este o concluzie foarte pozitivă. Iar în ce privește expunerea privind Mediterana, de asemenea ne dă un mesaj de speranță și de mobilizare. Pentru că iată că acest nou domeniu de politici în Europa pe macroregiuni permite dezvoltarea uh, teritorială și cred că este important ca uh, instituțiile europene să se îngrijească să stimuleze aceste politici și în cadrul strategiei 2020, pentru că așteptările și mobilizarea forțelor de pe teren vor putea să poarte uh, înainte aceste politici europene. Pentru noi, uh, aceste prime experiențe, prime inițiative pot fi valorificate și trebuie să ne pronunțăm acum în legătură cu strategia macroregională a viitorului. Trebuie să vedem cum trebuie să da, definim uh, strategia cu acest accent. Pentru că uh, uh, avem Uh, sentimentul că nu sunt uh, decizii uh, aleatorii. A existat o rulare a președințiilor. Acum vorbim de președinția poloneză, urmează președinția daneză. Eu cred că trebuie să găsim o formulă de integrare a acestor strategii macroregionale într-o formă continuă și uh, vom încerca să ă, decelăm anumite piste și direcții de acțiune pentru viitor pentru a ă, realiza misiunea pe care ne-o propunem. Deci, strategiile macroregionale au nevoie de un cadru strategic general, să nu mai existe și acest element de bricolaj în interiorul comisiei, în interiorul regiunilor, să nu uh, existe doar elementul de voluntariat, de entuziasm, fără să existe și construcția continuă care să mobilizeze forțele. Eu cred că a venit momentul, pentru că acum definim viitoarele programe pentru perioada până în 2014 sau chiar până în anul 2020 de a avea o temelie solidă pentru aceste construcții și să dezvoltăm o strategie în eh, caracter mai larg pentru viitorul Europei. În ce privește experiența din Mediterana, această regiune este în clipa de față un spațiu care se află în criză. Trebuie să transmitem mesajele noastre de solidaritate într-un context care, din punct de vedere internațional, în clipa de față este dificil. Există um, inclusiv dificultățile din zona euro, dar eu cred că mesajele noastre trebuie să fie foarte clare uh, inclusiv în ce privește implicațiile bugetare. Și trebuie să ținem seama și de uh, contextul uh, regiunii în ce privește guvernele care se succed acolo. Eu cred că liderii europeni trebuie să uh, fie capabili să transmită mesaje constructive pentru această regiune. Pentru că și colaborarea regională în Mediterana poate deveni un instrument pentru a transmite mesajele noastre constructive. Eu cred că este necesar ca și um, pe celelalte țări al Mediteranei să se înțeleagă că pot exista mesaje de speranță și să îndeplinim așteptările care există acolo uh, pentru ca oamenii să poată să gândească la viitorul lor și să se servească de instrumente de dezvoltare. Deci eu aș vrea ca uh, spun că uh, zona mediterană este în clipa de față un obiectiv important pentru noi. Se vorbește despre climă mediteraneană, folosim aceleași uh, uh, mașini agricole în zona noastră, avem același tip de uh, preocupări. Deci, de fapt, zona mediteraneană este un tot un întreg, inclusiv din punct de vedere istoric pentru Europa. Dar dincolo de asta, există și suprafețe foarte mari, distanțe foarte mari între est și vest, iar uh, în ce privește demersurile noastre pentru Mediterana uh, Orientală, trebuie să aibă specificul lor tematic. Eu cred că această strategie macroregională trebuie să aibă la bază inițiative specifice, dar care să se reflecte și din punct de vedere global și Parlamentul European a lansat din acest punct de vedere o temă de reflexie și dacă aceste strategii macroregionale se vor înscrie în strategia de dezvoltare generală a Uniunii Europene, cred că trebuie să ne gândim și la un proiect care să prevadă evoluții viitoare iar fiecare la fața locului să-și definească și să-și precizeze prioritățile. O altă chestiune care mi se pare importantă este că, având în vedere multitudinea uh, partenerilor, trebuie să avem și niște uh, repere în previziunile noastre, să definim anumite priorități, să ne gândim inclusiv la o modalitate de guvernanță propice. Deci, în această fază de prefigurare, probabil că ar trebui să acționăm mai sistematic și mai puțin voluntar decât am făcut-o până acum. Mulțumesc foarte mult, Thomas Deutsch, primul raportor din umbră din partea PPE. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Aș dori, înainte de toate, să Mulțumesc pentru cele două prezentări foarte interesante și bineînțeles că mulțumirile mele uh, se îndreaptă și spre uh, pregătirea foarte minuțioasă a uh, raportului din partea raportorului nostru. Așadar câteva întrebări legate de dezbaterea noastră de astăzi. Președinția poloneză Dacă ne gândim la uh, prezentarea făcută, a fost limpede că Strategia privind Marea Baltică uh, constituie o prioritate și la nivelul Consiliului, iar cele două strategii privind Marea Baltică și strategia dunăreană, care urmează să fie revizuite în 2013, e bine, în uh, vederea acestor revizuiri ar trebui să stabilim un set de criterii pentru ca în comisia noastră, în Parlament în general, dar și la nivelul Consiliului, să putem opera în baza acestor criterii până în 2013 și revizuirea să se axeze pe aceste criterii. Iar raportul pe care ni l ni pregătește domnul Alfonsi privind viitorul strategiilor macroregionale, Cred că, de asemenea, trebuie să ne propună un sistem unitar de principii și criterii. Deci, aceasta ar fi prima mea observație, cea de-a doua observație. Sunt de părere că ar trebui să fim foarte precauți, pentru că inițiativa privind Marea Baltică și privind regiunea dunăreană au fost până acum încununate de succes. Dar uh, trebuie să fim totuși precauți, să nu declanșăm o modă uh, cu efect de avalanșă, creând noi și noi macroregiuni, pentru că uh, doar imitarea acestui trend ar putea la un moment dat să devină problematică. Tocmai de aceea eu cred că cele două strategii macroregionale să fie analizate uh, în baza unui instrumentar bine stabilit. De asemenea, mi se pare foarte important ca raportul nostru, respectiv noi în activitatea noastră, în noua fază a politicii de coeziune și noua fază de planificare, să ne alcătuim principii în baza cărora să putem adopta sau să analizăm utilitatea ă, configurării unor noi macrostrategii. Poate că ă, exagerez puțin, dar aș vrea să evităm să ajungem în situația în care ne-am aflat în cazul Croației, pentru că au existat principii pentru negocieri, dar negocierile um, s-au uh, întârziat foarte mult, au fost foarte lente. Uh, Știți cum se spune că o femeie nu poate fi doar puțin însărcinată. Eu cred că trebuie să uh, fie foarte clar uh, lucrurile sunt albe sau negre și să nu existe niciun fel de cosmetizare politică pentru uh, argumentele care s-ar putea invoca la un moment dat pentru crearea unei noi macrostrategii. Trebuie să existe sisteme clare de principii pe care să ne bazăm atunci când decidem uh, ce așteptări avem legate de o nouă strategie macroregională europeană. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Președinta, uh, intervine uh, și atrage atenția celor care vor interveni să aibă intervenții foarte concise pentru că urmează voturile. Din partea socialiștilor acum următoarea intervenție. Voi vorbi pe scurt. Aș dori să mulțumesc și eu celor doi vorbitori am avut încă o dată ocazia în această dimineață să vedem că regiunile, macroregiunile, ca instrumente, pot uh, satisface numeroase obiective. În primul rând, un obiectiv principal pentru Comisia noastră de afaceri regionale este nevoia de a ne îndrepta către o mai mare coeziune și echilibru între diferitele regiuni europene. și cred că raportorul, domnul Alfonsi, avea dreptate îndemnându-ne să găsim răspunsuri aici, trăgând, extrăgând învățăminte din lecțiile legate de uh, regiunea Baltică și alte întrebări care sunt structurate și care derivă dintr-o perioadă îndelungată de uh, examinare a ceea ce se întâmplă în strategia adriatico-ionică. Trebuie să mergem împreună, înainte, în armonie cu strategia globală europeană din cadrul inițiativei 2020, 2020. Poziția noastră, în consecință, trebuie să țină cont, în primul rând, de nevoia de a evita prea multe niveluri de uh, realizare de politici. Macroregiunile trebuie să ne permită să urmărim obiective tangibile pe care uh, locuitorii Europei să le înțeleagă. Acesta trebuie să fie un obiectiv fundamental pentru orice asemenea proiect care trebuie să, uh, să um, satisfac nevoile cetățenilor, dată fiind de criza economică cu care ne confruntăm, cred că este la fel de important ca Uniunea Europeană să se înfățișeze într-o lumină diferită. Nu este, nevo- nu este suficient să, vedem ca, să arătăm că avem disciplină bugetară, ci trebuie să demonstrăm că există instrumente necesare pentru a da răspunsurile pe care oamenii le caută. Ca întotdeauna, cred că acest raport trebuie să sublinieze aceste elemente diferite, așa cum a spus și domnul raportorul, domnul Alfonsi, cred că trebuie să insistăm pe aspectul guvernanței, care ne va permite să creăm mai multă armonie între politici uh, macroregionale și regionale. Mulțumesc foarte mult. Michael Toller nu este în, cam, în sală, așa că trec la Maria, Maria Teresa Sanchez-Schmidt. Aveți cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt. Salut, bineînțeles, această dezbatere în legătură cu macroregiunile, care este foarte importantă, pentru că macroregiunile reprezintă un instrument foarte bun pentru a coordona programele la acest nivel. Aș vrea să reamintesc importanța programului transnațional din obiectivul 3. Aceasta ne-ar putea ajuta să avem o mai bună reflexie asupra acestor strategii. Și așa cum am făcut în raportul meu în uh, ceea ce privește cooperarea teritorială, Aș vrea să reamintesc că există un risc acela de a mărunți strategiile în Europeană. Strategia macroregională nu dorește să acopere întreaga Europa. Bineînțeles că primăvara era arabă oferă o nouă importanță strategiei în zona Mediteranei și ne prezintă care sunt provocările cu care ne confruntăm. Domnul Alfonsi a avut un adevărat mesaj constructiv și eu cred că acest lucru este esențial, acela de a transmite un mesaj pozitiv în regiune. Strategia Mediteranei trebuie să fie mână în mână cu programul transnațional MED și politica de vecinătate și obiectivele în cadrul Uniunii pentru Mediterana reprezintă o aplicație concretă a acestuia. Există aici și o reflexie care mi se pare important de făcut, și anume cum am putea uh, stimula statele membre și regiunile să facă investiții în această strategie macroregională. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Kaciewska. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să felicit și eu raportorul. Mă bucur că discutăm aici despre acest subiect. Eu sunt uh, un mare fan al macroregiunilor și Multe lucruri pozitive se desfășoară, multe soluții constructive au fost descoperite datorită diferitelor forme de cooperare formală și informală. Există multe regiuni care au intrat în acest proces de cooperare multiplu Așa cum am auzit aici, important este să înființăm un sistem care să adune la oaltă regiuni care au cooperat deja de mai mulți ani. Nu sunt de acord cu domnul Deutsch, însă, care afirmă că ar trebui, ar trebui să restrângem acest domeniu de creare a mai multe macroregiuni, deoarece există potențial, există cooperare care s-a desfășurat deja de 10 ani, să spunem, și nu există niciun motiv pentru care aceste inițiative să nu fie integrate în sistemul global de macroregiuni. Sunt de acord însă cu raportorul că trebuie să existe criterii pentru înființarea de macroregiuni viitoare. Am auzit de la președinția poloneză, prin reprezentanta sa, doamna Dendes, cuvinte legate de aspectele financiare și sunt de acord cu ce a spus domnia sa. Întrebarea mea este, în această perioadă de criză economică, există vreun domeniu de aplicare uh, pentru aceste uh, programe dedicate macroregiunilor? Se pare că Comisia Europeană a ales o abordare strategică pentru dimensiunea teritorială ca fiind o prioritate pentru politica de coeziune, iar macroregiunile și pentru macroregiuni, ceea ce reprezintă o prioritate pentru perioada 2020. Ce presupune acest lucru. Există oricum macroregiuni care s-au desfășurat foarte bine în uh, trecut. Și eu voi fi succint. Am uh, cons- consider că prezentările făcute au fost interesante. Mă interesează multe uh, elemente în acest sens și aș dori să aflu care este valoarea adăugată a acestor strategii. S-au menționat cele 59 de domenii prioritare și programele, proiectele magistrale. Aș dori să aflu amănunte, dacă se poate, uh, și aș dori să uh, poate să putem evalua care este valoarea adăugată, deși nu avem timp aici să o facem. În ceea ce și aș dori să aflu mai mult despre studiul de fezabilitate și apoi care este conexiunea cu turismul. ce s-a realizat până acum. Cam acestea sunt întrebările mele, dar nu avem timp să uh, vorbim despre mai multe astăzi. Mulțumesc, Sean. Aș dori să întreb și comisia, pentru că comisia care a fost generalul principal al acestor um, strategii, Colin, dacă poți puțin să ne spui câte ceva despre perspectiva Comisiei Europene. Dar nu ai foarte mult timp la dispoziție. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, distinși reprezentanți, am ascultat atent prezentările făcute, ca și dezbaterea care a avut loc și câteva aspecte generale. Aș dori să relev din activitatea noastră și rapoartele noastre legate de experiența pe marginea Mării Baltice și legat cu experiența dunăreană, aș dori să mă opresc asupra unor elemente cheie s au făcut, o, făcut mai multe referiri aici la nevoia de a face o concordanță între voința politică și capacitatea tehnică existentă. Cred că acest lucru este într-adevăr foarte, foarte important. În raportul nostru cu privire la marea strategia Mării Baltice, se spune clar că există nevoia de a lucra permanent la angajamentul politic. Este într-adevăr foarte important ca acest lucru să fie în concordanță de un angajament pe termen lung în ceea ce privește capacitatea tehnică. Acest, și acest lucru va fi subliniat în raportul cu privire la statele uh, din regiunea Mării Baltice, un raport independent care spune că nu că trebuie să putem continua un proces început. Al doilea punct pe care vreau să insist este nevoia de a lucra cu seriozitate în ceea ce privește alinierea politicilor și alinierea fondurilor cu prioritățile identificate pentru această strategie. Se pare că este ceva care poate fi declarat, dar apoi este mai greu de urmărit în practică. Experiența din Marea Baltică ne spune că acest lucru a funcționat bine în unele sectoare, dar nu în altele. Poate pentru că programele fuseseră deja negociate sau pentru că există inerție în sistemele politice și administrative sau poate pentru că există o lipsă a unor reflexe în ceea ce privește cooperarea și coordonarea. Se întâmplă însă așa ceva, poate fi realizat, însă este nevoie de foarte multă atenție. Și al treilea aspect pe care vreau să-l subliniez este nevoia de a privi nu numai la imaginea de ansamblu, în încercarea de a lucra mai bine, în uh, coordonarea și coordonarea lucrurilor, dar este important de a identifica blocajele între ideile privitoare la politici din planul de acțiune și etapa pragmatică de realizare. Eu sunt implicat într-un raport care examinează motivele acestor lucruri și, într-adevăr, de pildă, importanța unor lucruri cum ar fi capacitatea de a aduce promotorii proiectelor în contact cu sursele de finanțare sau în căutarea unor modalități mai sofisticate de a găsi fonduri. Aici intervin pachetele transnaționale. Aș uh, spune în încheiere că cred că experiența baltică ne arată că există o valoare adevărată, reală, așa cum a spus și domnul Kelly, avem nevoie de o mai bună cooperare în domeniul turismului, de pildă. Dar trebuie să fim siguri că putem construi pe acest succes, deoarece aici ne angajăm pe o demonstrație foarte importantă a coeziunii, a ceea ce înseamnă coeziunea teritorială. într-un cadru de guvernanță sofisticat. De asemenea, trebuie să putem spune ceea ce dorim să facem de dragul credibilității, instituțiilor, structurilor și a resurselor necesare, așa cum a spus raportorul. Acest lucru este foarte important, mai ales acum și mai ales în perioada de după 2013. Mulțumesc foarte mult! François, dorești să adaugi ceva, câteva cuvinte? Nu vreau să prelungim discuția, mulțumesc pentru opiniile exprimate și vom continua în momentul în care va avea loc prima prezentare a raportului. Bun. În felul acesta încheiem discuția pe marginea punctului 10 și uh, le mulțumesc oaspeților noștri pentru contribuțiile lor și dacă veți avea uh, documentație uh, legată de prezentarea făcută, vă rog să uh, o furnizați secretariatului pentru a putea să o valorificăm în cadrul Comisiei Regii. Mulțumesc, trecem acum la voturi și să facem întâi o verificare dacă funcționează consolele de vot și vă rog să introduceți cartelele în aparat pentru a face proba. S-a deschis votul, verificăm. Ah, The vote is closed. S-a închis votul. Înțeleg că cineva nu a votat. Nu? Ba da, toată lumea a votat. Verificarea s-a făcut, totul funcționează, putem trece ca atare la votul propriu-zis. Și votăm mai întâi pe marginea raportului uh, de aviz pe lui Laslo Surian. Dacă Laslo dorește să spună ceva, este invitat să o facă. Foarte pe scurt. Mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt. Este vorba despre un vot retrospectiv pe care îl facem noi acum, dar informez membrii comisiei că în ultimele două zile Comisia pentru Bugete a votat și obiectivele care erau înscrise în acest aviz acum au devenit fapte. Cu alte cuvinte, toate Uh, creditele de plată uh, au fost uh, reduse la nivelul proiectului de buget, conform recomandării Consiliului, pentru că într-o perioadă de probleme de criză economică a trebuit să uh, se procedeze realist prin reduceri ale anumitor credite. majoritatea celor din Comisia pentru Bugete s-au opus uh, reducerii. Dar eu cred că uh, unul din cele trei propuneri nu au fost susținute din cele care veneau din partea verzilor. În rest, însă, Comisia pentru Bugete a susținut punctul nostru de vedere și i-aș ruga pe colegii care sunt în Comisia Regii să uh, urmeze decizia Comisiei pentru Bugete și în felul acesta vom putea fi câștigători în ce privește configurarea bugetului pe anul viitor, pentru că 8,3 vom avea totuși o creștere față de bugetul din anul trecut în ce privește creditul de plată um, pentru politicile de coeziune, ceea ce este un mare succes uh, în contextul general al bugetului. Mulțumim, uh, Lanslo, mesajul a fost foarte clar. Spune la vot amendamentul 1, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă? Avem după aceea compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5 și 6 împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și votul final, vot electronic, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă 41 de voturi pentru felicitări și trecem acum la punctul 12, raportul doamnei Kerstin Besler privind democrația. Și înțeleg că și uh, raportoarea dorește să intervină. Mulțumesc, doamna președinte, stimate colegi, stimați colegi. Uh, câteodată uh, se spune că ceea ce uh, durează mult totuși se termină cu bine și iată că și noi am reușit în sfârșit să ajungem să finalizăm acest raport. Unii dintre noi au îmbătrânit, ba unii chiar ies la pensie, dar eu doresc să mulțumesc încă o dată tuturor raportorilor din umbră pentru activitatea foarte bună, constructivă și îi mulțumesc mai ales lui Cristian Șoflen și lui Denis. Cred că astăzi votăm un raport care până la urmă a ieșit bine și prefigurează o cale pe care trebuie să ne înscriem. Mulțumim. Noi ieri uh, am exprimat regretele că ne va părăsi Cristian. Oricum însă Ajungem la votul final. Acum începem cu amendamentul 14. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 17. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Nu? Verificăm? 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 21, amendamentul 21. Scuze, este vorba despre un amendament oral din partea domnului Ponga. Nu? Este ceva împotrivă? Nu. Atunci, amendamentul 21, astfel amendat. Cine este pentru? Puteți să ridicați și mâna ca să văd cine este împotrivă. Bun, verificăm, îmi pare rău. Verificăm amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Pentru 35 verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul? Se adoptă. 34 pentru, împotrivă. Bun. Mi-e foarte teamă că nu pot să apreciez, pentru că nu ridică toată lumea mâna. Votăm electronic 34. S-a închis votul. Se adoptă. 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 cu amendament oral din partea uh, domnului Garcia Perez. Cineva împotriva acestui amendament oral? Nu? Atunci votăm 41 de amendat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm pentru 41 vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 49. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Pentru? Împotrivă. Verificăm. Pentru partea a doua, amendamentului 58 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 23 la 21. Bun. Acum supunem la vot amendamentul 59. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 64. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 64. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul nou Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68.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 și se respinge. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11 pentru... Cine este pentru 11? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 92. Pentru... Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu. Verificăm. 92. S-a deschis votul. 92. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Se adoptă. Amendamentul 101. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. 101. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm compromisul 13. Bo, Iată că primul compromis în istorie în care opiniile sunt atât de divizate s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Trecem la 112 și 113 votate împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Bun. 114. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 117 și 118 identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Pentru 14, verificare electronică s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 125. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 126. Pentru. Împotrivă. Verificăm. 126. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 127. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 133 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 și 140 identice, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 145. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 153. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 153. S-a deschis votul. Da, deci un reprezentant al grupului socialist va trebui să nu voteze. Decideți dumneavoastră cine să fie acela Puteți să cădeți de acord între dumneavoastră? Va trebui să scoateți cartela din aparat. Bun. Care este rezultatul? Se adoptă. Hmm, bun. Nu știu ce ai votat, Victor, dar se adoptă. 154. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 155. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 158 pentru, împotrivă, nu-mi dau seama, verificăm 158, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 161 pentru, împotrivă, verificăm 161, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Compromisul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 166. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 168. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la considerente, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se pentru, potrivă. Verificăm amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Pentru. Cu amendament oral. Cine este împotriva amendamentului oral? Nu. Votăm, deci, astfel amendat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10 pentru. Împotrivă. Se pare că a fost respins, dar să verificăm electronic ca să fim siguri. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar trecem acum la sugestiile venite din partea Comisiei de Ocupare. Sugestia 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri, resp se respinge. 4 pentru,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 abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă. Mă scuzați, spune președinte, între 17 și 18 nu supunem la vot, 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm 22. Am nevoie de ajutor aici. Compromisul 13 a fost adoptat, deci nu supunem la vot. 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la uh, votul 30. Bun. Sugestii din partea Comisiei FEM. Sugestia A. Sunteți siguri că putem vota în bloc? Cum doriți să votăm? Dacă nu se opune nimeni la ideea de a vota în bloc la sugestiile venite din partea Comisiei FEM, votăm în bloc. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri? Deci se resping. Bun. Iar acum proiectul de raport, vot electronic, S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă cu o majoritate substanțială 36 eh, pentru, 2 împotrivă. Mulțumesc foarte mult. Felicitări lui Kerstin și Trecem la votul următor, care este vorba proiectul de aviz al domnului Oleniciac, fără parcurs pentru un spațiu european unic în domeniul transporturilor și începem votul. Oh, okay. So, the comprom- Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2 și 3 împreună pentru? Împotrivă? Vom face o verificare electronică la amendamentul 2 și 3. Pentru că de multe ori doar coordonatorii au mâinile sus, așa că nu știu, nu am cum să-mi dau seama care este rezultatul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Într-adevăr, se respinge la un vot diferență. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. Încă o dată, compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă. Facem o verificare rapidă la amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24, amendament oral. Cine este pentru? Cine este împotriva amendamentului oral? Deci îl votăm ca amendament. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și cu asta am terminat. Acum votul final, vot uh, cu apel nominal, să deschizi votul. S-a închis votul. 40 de voturi pentru. Felicitări, un rezultat foarte bun. Am terminat cu acest vot. Trecem la următorul punct. Punctul 14, doamna Kolarska-Bobinska. Nu știu dacă doamna Kolarska dorește să ia cuvântul. Nu? Este un vot. Da, spune președinta. Cred că sunt un pic cam adormită. Doriți să las cuvântul, vă rog. Da, vreau să spun că trebuie să votăm acest aviz, dar probabil că am întârziat. Am, ar trebui să avem articolul 50 împreună cu Comisia AFET. Dacă doriți, puteți să faceți această cerere, spune președinta, și vom face-o. Într-adevăr, pentru că aceasta ne afectează munca noastră. Deci e important să votăm. Foarte bine. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 22, din câte am înțeles, un amendament oral, cineva împotrivă, nu, deci votăm 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 40 de voturi pentru. Felicitări doamnei raportor. Vreau și eu să vă mulțumesc pentru amendamentele dumneavoastră și pentru felul în care am lucrat împreună și am cooperat la acest dosar. Vă mulțumesc. Trecem la următorul vot. Nu? Nu, s-a adoptat deja. Foarte bine, vă rog să mă scuzați, spune președinta, votul s-a încheiat și acum așteptăm să vină domnul director general, care este în întârziere. Atunci poate am putea trece la punctul 17, nu știu dacă toată lumea este aici prezentă, nu? Yeah, we will be reported. Dear colleagues, as Madame Constanța... Dragi colegi, pentru că doamna Constanța Crele nu este aici cu noi, la punctul 17, raportul vizitei delegației regii în uh, Regatul Unit, vom dezbate acest punct data viitoare, cu ocazia următoarei ședințe, pentru că dânsa nu este prezentă. Deci, ultimul punct pe ordinea de zi, înaintea pauzei, este schimbul de opinii cu domnul director general Dirk Anner. Așa că vom face o scurtă pauză până când domnul Anner va fi prezent aici. Dar rămâneți prin zonă, poate n-ar fi bine nici să părăsiți sala pentru că suntem în așteptare. Se pare că este pe drum. Va ajunge în câteva minute și vă rog rămâneți cu noi.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 Dragi colegi, sper că ne putem relua întâlnirea și sper că toți colegii interesați să revină la reuniunea noastră. Aș dori să-i dau cuvântul imediat domnului director general, Dirk Anner, pentru a prezenta acest document de lucru recent adoptat de comisie cu privire la analiza erorilor în politica de coeziune și acțiunile luate uh, de comisie în această premisă. Privință. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnilor și domnilor, onorați membri, bună dimineața, mă îmi cer scuze pentru că am întârziat, dar am fost prins într-o aglomerare în trafic. În fiecare an purtăm această discuție cu privire la la erorile și non-erorile din execuția bugetului Uniunii. În fiecare an ajungem la concluzia că în domeniul politicii de coeziune și mai ales în domeniul politicii regionale există în continuare unele probleme care trebuie rezolvate. Acest lucru se întâmplă în fiecare an și se întâmplă în fiecare an pe baza unei fotografii a unui instantaneu din anul precedent. Am încercat să culegem experiența, experiențele de pe urma patru ani din 2007 pentru a examina erorile și a vedea dacă putem trage unele învățăminte. Exact acest lucru, despre acest lucru aș vrea să vă vorbesc astăzi. Lecțiile sau primele concluzii pe care le-am putut extrage din acest exercițiu și acesta nu este un exercițiu care se bazează numai pe activitatea Curții Europene de, a, de Conturi. Ne bazăm și pe alte două lucruri. Unu, activitatea noastră proprie, unde avem o experiență bine fundamentată de 5 ani și apoi am lucrat și cu autoritățile de audit naționale, pentru că lucrăm pe baza unei gestiuni partajate, cu diferite niveluri de control, iar în contextul acestui, acestei gestiuni uh, partajate, controlul uh, pentru fiecare program de la nivel național joacă un rol extrem de important. Așadar, să vedem care este rezultatul global Vedeți aici situația bazată pe analiza realizată de Curtea Europeană de Conturi pentru perioada 2006-2009 cu doi indicatori ai Curții Europene de Conturi. Unul se referă la frecvența auditurilor, frecvența erorilor, deci linia uh, ros și linia albastră calculul sau estimatul unei eh, rate de eroare, adică deci linia albastră. Suntem bucuroși în direcția noastră generală de la comisie când am văzut că pentru 2009 rata de eroare a scăzut dramatic. Dar am știut tot, în același timp că în 2009, din multe puncte de vedere, a fost un an special. În măsura în care, pentru perioada 2007-2013, am avut cheltuieli semnificative în mai multe țări și am, văzut, am știut că unele programe în care în mod normal, am avut probleme în perioada 2000-2006, nu se aflau și în eșantionul 2007-2009. Așadar, eram nerăbdător să vedem cum va arăta această rată anul acesta. Din punctul nostru de vedere, ne așteptăm ca anul acesta să, fluctuația să continue în ceea ce privește rata de eroare, însă această fluctuație, în mod sistematic, se va afla la un nivel mai scăzut decât în anii 2006-2007. De ce? Din două motive. Primul motiv, între timp, multe acțiuni au fost întreprinse și, în al doilea rând, odată cu perioada de programare 2007-2013, multe reguli s-au schimbat. pentru a avea un tratament mai riguros al erorilor. Aș dori acum să analizăm puțin împreună erorile și să vorbim despre acțiunile întreprinse. Ce este o eroare? La slide-ul 6, ce este o eroare? O eroare are loc atunci când o tranzacție nu este desfășurată în conformitate cu prevederile legale și de reglementare, provocând așadar ceea ce se cheamă cheltuieli necorect, incorrecte declarate Comisiei. Dacă privim lucrurile invers, ce nu este o eroare, pentru că în înțelegerea publică au existat multe confuzii și neînțelegeri. O eroare nu înseamnă că banii sau fondurile au dispărut, au fost, s-au pierdut sau s-au risipit. Iar în practic toate situațiile, banii respectivi au mers către acele proiecte pentru care fuseseră prevăzuți. Totuși, când a fost vorba de implementarea proiectelor și de utilizarea banilor, au existat incorectitudini, nereguli, de pildă, în domeniul achizițiilor publice. Criteriile de atribuire nu fuseseră aplicate în mod corect sau nereguli în situația TVA-ului, în legătură cu TVA-ul și recuperarea acestuia. Da, Banii au mers la proiectele respective, da, proiectele au fost implementate, există, dar cu toate acestea, la plăți s-a ajuns la nereguli de, de tipul celor menționate anterior. Foarte rar am descoperit în auditurile pe care le-am realizat ca, ca, cazuri de fraudă. Deci, rar s-a întâmplat ca oamenii să încerce să înșele. Un motiv este că unele state membre sunt foarte atente la aspectul fraudei și întreprind acțiuni de îndată ce există motiv de suspiciune. Al doilea motiv, foarte important, este că ori de câte ori descoperim un, o, o cauză de fraudă sau primim o plângere, o reclamație sau avem cea mai slabă indicație de fraudă, indiciu de fraudă, alertăm autoritățile competente, responsabile la nivelul OLAF, biroul antifraudă al Uniunii Europene, precum și la nivelul statelor membre instanțele competente din statele membre, care realizează o anchetă și am avut multe situații de acest fel. Adesea, asemenea cauze, cazuri, au fost înaintate cu declarația că nu au existat fraude. Însă și asemenea cazuri trebuie urmărite în continuare. Ele trebuie să ducă la, și trebuie să ducă la acțiuni în instanță dacă se descoperă fraude. Însă, în general, ceea ce am descoperit noi până acum în legătură cu, cu frauda este ceva limitat. Câteva cuvinte despre metodologie metodologia din spatele acestor calcule și estimări. În primul rând, curtea folosește uh, o metodologie statistică foarte clară pentru fiecare an pe baza unui instantaneu, a unei fotografii instantanee, se analizează situația din anul respectiv aceasta se leagă de sarcina curții de conturi care trebuie să elibereze o asigurare pentru un, un anumit an. Uneori însă există o căsătorie, să spunem, nefericită care se leagă de o politică multia, multianuală. De ce? Pentru că în anul N, să spunem, există o eroare pe care o descoperim în anul N plus 1 sau N plus 2 și atunci, în mod automat, corectăm retroactiv la începutul perioadei și ne asigurăm că totul este reparat în perioada respectivă de timp. Ceea ce duce la o situație în care, la sfârșitul unei, programe, unei perioade de programare, deci după șapte ani, când toate corect, corecțiile se vor fi făcut, ajungem la o judecată finală vis-a-vis -vis de erorile respective, din perioada respectivă. Acest lucru nu este reflectat însă în abordarea curții de conturi. Am încercat să analizăm această rată de eroare rămasă din proprie inițiativă, inițiativă în perioada 94-99 și am văzut că după realizarea tuturor corecțiilor, la sfârșitul perioadei de programare, rata de eroare rămasă este mult mai scăzută decât acest instantaneu anual realizat de Curtea de Conturi. Însă Curtea de Conturi spune pe bună dreptate că bugetul Uniunii Europene este un buget anual și trebuie realizată o analiză anuală. Și ca să ajungi la o judecată finală, decizie finală, trebuie să privești toate aspectele. În gândirea noastră, în afară de această viziune anuală uh, față de cea multianuală, noi acceptăm metodologia curții utilizată de Curtea de Conturi, însă avem totuși o problemă avem unor o problemă atunci când este vorba de cuantificarea erorilor. Aici, Curtea de Conturi examinează până următoarea întrebare. Există o eroare sau nu? Și care este dauna potențială la adresa bugetului dacă eroarea este cuantificabilă și pe această bază ea își, fa- își realizează judecata finală. Când privim această eroare cuantificabilă, trebuie să reținem un lucru. După aceea, sau ulterior trebuie să recuperăm banii de la statele membre și de la autoritățile de programare. În recuperarea acestor bani trebuie să aplicăm principiul proporționalității. Adică trebuie să, să cuantificăm erorile și să includem această chestiune a proporționalității. Un bun exemplu este următorul, cel al achizițiilor publice. În, domen- în acest domeniu de activitate, Curtea de Conturi are o abordare prin care examinează o eroare atunci când este ușoară, spuneți, uitați-o. Când este o eroare uh, medie sau una gravă, spun, este vorba de o greșeală de și când analizăm noi aceeași eroare, putem ajunge la concluzia, da, a existat o eroare, însă prejudiciul cauzat de eroarea respectivă bugetului Uniunii, acest prejudiciu, așadar, este limitat și noi putem recupera 50% sau 25% sau 10% în conformitate cu seriozitatea sau cu gravitatea erorii respective. Într-o asemenea situație, putem cuantifica eroarea în mod diferit față de curtea de conturi. Acest lucru însă nu s-a întâmplat prea des și aș spune că, totuși, în mare, în fiecare an avem una sau două asemenea situații cu asemenea opinii diferite. Dacă ne uităm la analiza noastră și cea a curții de conturi, și a ceea ce primim de la uh, autoritățile de management din țările membre, avem două sectoare de concentrare a erorilor. Primul domeniu este cel al eligibilității, adică proiectele sau părți de proiecte sau cereri de cheltuieli au fost făcute care nu sunt eligibile în conformitate cu criteriile noastre. Cealaltă problemă este cea a achizițiilor publice, în care vedem că există în continuare erori, nereguli care au loc în statele membre. Aceasta este o situație tipică pentru Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul Social European, unde această chestiune a achizițiilor este mai puțin importantă, pentru că cele mai multe erori provin din partea din sectorul eligibilității. Ce se întâmplă greșit în achizițiile publice? Hai să vedem următorul slide. În primul rând, observăm adesea că ofertele făcute sunt evaluate în mod necorespunzător, cu criterii greșite sau criteriile predefinite, prestabilite, nu au fost aplicate în mod corect. Cealaltă problemă întâlnită adesea este absența unei proceduri de ofertare sau a unei atribuiri pe baza unei proceduri de ofertare necorespunzătoare și care se întâmplă atunci când există deja un proiect major, apoi apare o problemă și dintr-o dată trebuie să faci lucrări suplimentare sau trebuie să schimbi lucrările uh, previzionate, în asemenea situații apare tendința firească în în care promo, promotorii spun continuăm inițiativa, spun că au uh, deja mon, utilaje montate și trebuie să continue tot cu ele. În, iar directiva uh, achizițiilor publice recomandă în asemenea situații, când se depășesc unele, unele praguri, să se lanseze un nou proces de ofertare. Și aceasta se întâmplă cel mai uh, frecvent în, uh, în sectorul uh, ofertării și apoi publicarea și cerințele de publicare. Nu este suficient să publici o cerere de oferte punând pur și simplu la vizierul ministerului un afiș în care se spune astăzi anunțăm că se va, va avea loc o ofertare. Uh, o licitație. Trebuie să există clar, reguli clare care trebuie să fie respectate, dar care uneori nu sunt respectate. Apoi erori din domeniul eligibilității. Uneori este vorba de costuri care nu pot fi uh, plăti, rambursate și care sunt uh, solicitate, apoi o, un calcul incorrect al ratei de cofinanțare, sau declararea TVA-ului recuperabil. O problemă care mă preocupă pe mine personal foarte mult și anume problema proiectelor retrospective. Voi încerca să explic în câteva cuvinte care, ce înseamnă această problemă. În perioada de execuție a unui program, se poate întâmpla și chiar într-o oarecare măsură se permite, deci se poate întâmpla ca un stat membru sau o regiune să aleagă un proiect care a fost deja îndeplinit, realizat în trecut cu fonduri naționale și aduce acest proiect în sectorul cofinanțării cu bani de la UE. Personal, mie nu-mi place această chestiune pentru că generează altele două. În primul rând, generează o problemă legată de adiționalitate și, în al doilea rând, pentru că adesea proiectul examinat în conformitate cu regulile naționale, pentru că urma să fusese finanțat doar din fonduri naționale în trecut, nu mai este reexaminat când este propus în contextul nou. Există situații în care regulile naționale sunt mult mai flexibile decât cele comunitare și atunci ceea ce trece într-un caz național devine o eroare în cazul UE. Am fost confruntați cu asemenea probleme anul acesta chiar de mai multe ori. Și despre această problemă aș fi foarte recunoscător dacă am putea discuta mai mult atunci când vor, vor vorbi despre regulamentele pentru sau reglementările pentru perioada următoare. O altă chestiune, o întrebare care ni se pune adesea se referă la răspândirea geografică a erorilor. Este adevărat că în fiecare an vedem că există mai mult unele țări care în anul respectiv se disting printr-un număr foarte mare de erori. În general, putem spune că dacă luăm cele mai rele cazuri, două sau trei, acestea reprezintă cam două treimi din rata de eroare globală într-un an. Am încercat să examinăm nu numai valoarea anuală, ci să spunem, dacă luăm o perioadă de 4 sau 5 ani, cum arată imaginea? Se schimbă ea mod, ă, semnificativ de la un an la altul sau găsim probleme care apar în mod sistematic? Și dacă luăm ultimii 5 ani, erorile au fost concentrate în Spania și Italia, iar chiar, în acest, și, chiar și în aceste două țări, nu în general, ci erau concentrate pe unele regiuni din țări, în aceste două țări. Acest lucru însă nu ne-a lăsat inactivi. Suntem în legătură strânsă cu uh, autoritățile din țările respective pentru a putea vedea cum putem uh, depăși aceste probleme. Și aceasta mă conduce acum spre propria noastră activitate în fiecare an, prin auditurile noastre proprii, prin toate informațiile pe care le culegem în sectorul operațional și imaginea globală este următoarea. Când privim, toate privim toate aceste 300 și ceva de programe, aș spune că, în proporție de 90%, am sentimentul că, pe baza informațiilor din, uh, de la auditorii mei și de la cei care urmăresc pro, programele, așadar am impresia că avem o asigurare rezonabilă. Deci, problema constă în, este legată de uh, cele 10% rămase. În cazul um, Fondului Social European, cifrele sunt uh, mai mult sau mai puțin aceleași. Încercăm așadar de fiecare dată când întâlnim asemenea pro- probleme să facem o rezervă în raportul nostru anual de activitate și încercăm să rezolvăm problemele imediat împreună cu statele membre respective. Dacă mă refer la anul 2010, aș spune că majoritatea problemelor care au condus la stabilirea acestei rezerve la sfârșitul lui 2010 au putut fi rezolvate între timp împreună cu autoritățile implicate și de asemenea, vreau să spun că uh, sunt recunoscător pentru faptul că remarc o cooperare din ce în ce mai bună cu majoritatea statelor membre și regiunile din statele membre atunci când este vorba de depășirea acestor probleme. Depășirea lor. Facem două lucruri. În primul rând, acțiuni pre de prevenție. Suntem prezenți în toate organismele de monitorizare în care se discută proiectele selectate. Aici jucăm rol de observatori și putem atrage atenția membrilor uh, comitetelor de monitorizare asupra problemelor potențiale. Apoi avem ședințe uh, anuale cu autoritățile implicate pentru fiecare țară specifice, discutăm cu problemele identificate în anul respectiv și căutăm împreună soluții pentru rezolvarea acestora. Și în, aproape în permanență încercăm să oferim orientare colegilor noștri de la autoritățile de management și de audit în mod bilateral și multilateral. Cred cu putere că aceste acțiuni preventive ne vor face să progresăm. În plus, realizăm, întreprindem și acțiuni corective. Anul acesta, de exemplu, am fost am avut o abordare strictă și riguroasă în întreruperea plăților. Atunci când vedem riscuri și probleme, preferăm să întrerupem uh, plățile, să stăm de vorbă cu statele membre, regiunile implicate și să rezolvăm problemele împreună. Apoi reluăm plățile. Pot să spun că un an de experiență aproape o anecdotă, deci pers- experiența mea personală din, de, în urma acestui an, ultim an, este pozitivă. Am, avem feedback pozitiv din partea statelor membre vis-a-vis -vis de această abordare. De asemenea, ne-am concentrat pe propriile noastre audituri, mai ales în situațiile în care uh, identificăm riscuri, riscuri datorate sumelor de bani implicate sau riscuri datorită faptului că experiența noastră ne arată că autoritățile de audit nu se află acolo unde am dorit noi să fie. Mă uit la tine, Lena. Cam două treimi de 75% din autoritățile de audit cu care conlucrăm se află acum la un nivel la care putem spune că lucrurile merg bine și avem însă totuși o treime unde mai trebuie să, fac, să investim împreună. După ce avem toate aceste uh, întrebări și date și informații culese, uh, supraveghem lucrurile în continuare îndeaproape, în ceea ce privește achizițiile publice pentru viitor. Lucrăm deja îndeaproape cu statele membre, examinăm, analizăm erorile, organizăm prezentări și seminarii și cursuri de pregătire pentru ca să se înțeleagă foarte bine rolul pe care îl joacă comunitatea. În ceea ce privește eligibilitatea, am, ceea ce am încercat, am început să facem și vom continua să o facem în perioada următoare, utilizarea costurilor simplificate. Statele membre folosesc din ce în ce mai mult costurile simplificate, mă bucur foarte mult și sperăm ca în perioada următoare să simplificăm regulile cu privire la costurile simplificate și mai mult, astfel încât să avem uh, reacții pozitive, din ce în ce mai pozitive. În ceea ce privește erorile specifice pentru proiectele retrospective, am oferit uh, ghiduri către autoritățile de management și în pista de audit am introdus posibilitatea unei um, încheieri parțiale pentru perioada 2007-2013 și am investat, investit mult în ultimele luni lucrând pe domeniul ingineriei financiare. Un instrument nou fiind acesta, care a fost utilizat pentru prima oară într-o măsură semnificativă și aici am lucrat mult uh, pentru a ajuta la depășirea pro, pro, problemelor identificate în anul acesta. Perioada 2014-2020, comisarul meu va face o prezentare după amiază, însă vreau să spun un singur lucru, da, intenționăm să continuăm pe, în aceeași direcție, simplificând așadar, da, dorim să continuăm să consolidăm auditul pe bază de risc, da, dorim să continuăm bazându-ne mai mult pe autoritățile de audit, unde, pe baza experienței noastre, am ajuns la concluzia că putem avea încredere în ele și încerc, vom încerca să simplificăm mecanismele generale, introducând un sistem pe care l-am preluat de la colegii noștri de la dezvoltare rurală și anume un sistem cu o uh, uh, verificare a conturilor anuală adoptat, adaptată la politica de coeziune. Această procedură de verificare a conturilor ne va permite nouă statelor membre și beneficiarilor ca la sfârșitul perioadei de programare să cumulăm, să adunăm toate problemele din șapte ani și să ne ocupăm de ele la sfârșitul perioadei. Ideea este de a încerca o asemenea abordare și vreau să concluzionez rapid. În primul rând, avem 4 5 ani de experiență cu activitatea noastră de audit. În această perioadă de 4-5 ani, după ce vom fi uh, tras toate învățămintele, um, vă mulțumesc, noi am înțeles uh, toate eforturile făcute și vă mulțumim. Am reușit să contribuim mult la scăderea ratei de eroare. Ea este cu mult sub jumătate din ceea ce a existat în trecut. Sperăm ca acest acest lucru să rămână așa. Nu avem nicio un motiv să ne îndoim de acest lucru. Avem totuși în continuare o rată de eroare mare. Trebuie să spun că ea este, se aplică mai ales în cazul politicilor regionale în, ce, în legătură cu Fondul Social European, datorită tipurilor diferite de plăți în acest fond. Dar am reușit totuși să scădem rata de eroare de, destul de rapid. Apoi, vom continua să îmbunătățim sistemul în viitor. Am învățat multe în ultimii cinci ani pe care putem construi în continuare și vom continua să o facem până la sfârșitul lui 2015, când se vor face ultimele plăți, dar am încorporat deja multe din cele învățate în noile regulamente astfel încât să avem un cadru și mai bun de lucru în uh, următoarea perioadă. Doamnă președinte, nu vreau să închid, să închei fără a mulțumi foarte mult membrilor acestei comisii pentru sprijinul lor pe toți pe perioada acestor ani, când am discutat împreună despre probleme dificile și spinoase, am văzut cu toții că, într-o oarecare măsură, în final, credibilitatea politicii în ansamblu depinde foarte mult de aceste lucruri. Mulțumesc foarte mult! Thank you, thank you very much, Dirk. Uh, Mulțumesc foarte mult, Dirk. Mă întreb dacă avem colegi care ar dori să comenteze. Mulțumesc, domnule Aner pentru informațiile ample furnizate, ceea ce uh, ne-ați prezentat dumneavoastră este pâinea noastră, cea de toate zilele, în altă comisie în care eu sunt membru plin, Comisia pentru Control Bugetar, și anume cum uh, reușim să diminuăm rata erorilor. Suntem cu toții de acord că problema legată de erori în ce privește fondurile regionale um, pune sub semnul întrebării seriozitatea instituțiilor. Tocmai de aceea noi trebuie să încercăm să reducem această rată a erorilor. Vă felicit pentru rezultatele pe care înțeleg că le-ați obținut deja, pentru că uh, raportul anual al Curții Europene de Conturi în anul trecut uh, a analizat uh, situația anilor, anului 2009 și a constatat deja că s-au redus la jumătate erorile, pentru că am avut o rată de erori de 11% în plăți și, uh, de fapt, în acest uh, capitol al Curții Europene de Conturi, volumul este mai mare decât la fondurile regionale și această rată a erorilor a fost redusă la jumătate. Oricum ne dorim în continuare o reducere și nu o creștere. Și în calitate de raportor din umbră pentru descărcarea de gestiune a Comisiei pentru anul 2010, aș vrea să aflu de la dumneavoastră dacă reușim să ne menținem sub rata de 5% în ce privește erorile, în măsura în care puteți să faceți o predicție în acest sens, pentru că ar fi foarte important. Și mai am și două întrebări strict specializate. Ați vorbit despre încercarea de recuperare. Nu știu dacă lucrurile funcționează în acest sens. Pentru că dacă s-a constatat că ă, s-a făcut o eroare la plată și după aceea se încearcă o corecție printr-o recuperare, atunci ă, eroarea de fapt a fost ă, înlăturată. E bine, în ce măsură acest tip de corecții ale erorilor mai intră după aceea într-o evidență financiară. Eh, pentru că în felul acesta rata de erori pentru un an încheiat eh, deja este corectată sau eh, în statistici din acest punct de vedere nu mai pot fi operate corecțiile. Este o chestiune pe care doresc să o clarific și cu reprezentanții Curții Europene de Conturi, pentru că acolo se spune că există două posibilități de a evita greșelile. Pe de o parte, reparându-le sau pe de altă parte, evitându-le. Deci, Eh, trebuie să mai existe și o eh, rată a erorilor care a fost reverificată și corectată. În al doilea rând, întreruperile. În calitate de controlor bugetar, Ehm, știm ce ne-au spus colegii de la ehm, Direcția Generală Ocupare. În anul trecut au acționat foarte consecvent și au întrerupt programele operative în care au constatat erori semnificative. Iar conform ehm, calculelor Uh, Curții Europene de Conturi, rata erorilor în felul acesta a fost sub 2%, ceea ce mi se pare un rezultat excepțional. E bine, acest instrument este folosit și de dumneavoastră cu aceeași intensitate. În ce măsură ați întrerupt programe? Președinta, mulțumesc, Lambert Arnisteroi. Următoarea observație. Mulțumesc foarte mult și eu doresc să îl mulțumesc pentru această prezentare foarte amplă care ne ține la curent în fiecare an cu evoluțiile în acest domeniu și cred că este foarte bine să vedem această prezentare în lumina noilor regulamente. În clipa de față este vorba despre o perioadă în care încă planificăm programe. Sunt foarte bucuros de îmbunătățirile pe care le putem constata. că, de fapt, aceste cifre anuale decurg dintr-o programare multianuală și că pot să apară modificări. Lucrurile, în general, arată foarte bine, dar nu este ușor, totuși, să conchidem că în uh, nu o să apară diferențe între uh, diversele țări și diversele regiuni geografice, dar oricum sunt foarte bucuros de trendul actual. Întrebarea mea este următoarea. Este vorba despre cofinanțare, despre management uh, general uh, și uh, uneori avem de-a face cu regiuni în care cofinanțarea este de 50% sau mai mică. Și asta înseamnă că și statele membre naționale au o responsabilitate și trebuie să-și asume această responsabilitate. Aceste declarații asigurate directorii de management nu își propun altceva decât ca statele membre să demonstreze că își asumă responsabilitatea. Sigur că există un control din partea instituțiilor europene. Eu, în orice caz, sunt favorabil și se pare și că, că și membrii Comisiei de Control Bugetar sunt de acord cu aceste declarații asiguratorii. Dar Aș vrea să știu dacă uh, s-au înregistrat și aici progrese. Un alt element. Constat că în ce privește erorile, în legătură cu combaterea irregularităților, există și un control consolidat pe plan național, mai multe activități de auditare pe plan național, iar în numărul controlelor care se suprapun mă îngrijorează pentru că noi inițial am spus un program, un control. Dar câteodată există 14-15 controle naționale și în interiorul statelor membre. După aceea mai uh, vine și Comisia Europeană cu uh, dorința de a controla. Ești din noi câteodată nici nu mai putem avea uh, avem posibilitatea să reducem numărul controalelor pentru un singur proiect. Aș vrea să știu, oare avem această posibilitate să intervenim? Iar în ce privește Comisia de Control Bugetar, unde urmează să fie acum adoptat și un nou regulament financiar. Vă spun foarte sincer că lucrurile din clipa de față sunt ușor, sunt greu de văzut în ansamblu lor. Vorbeați despre posibilități de riscuri legate de credite, poate inclusiv în relația cu Banca Europeană de Investiții. Și domnul Barroso a spus că dorește o triplare, dacă nu ă, chiar ă, o ă, și mai mare multiplicare a acestor instrumente bancare, pentru că s-ar putea întâmpla ca băncile să dorească să uh, garanții dacă după 2-3 ani nu se registrează profit. Dar asta nu înseamnă că toate controlele trebuie complicate uh, atât de mult încât lucrurile să nu mai poată să funcționeze. Eu nu știu dacă bucuria legată de noile instrumente nu va fi estompată puțin de faptul că pentru următorii 3-4 ani o să apară o anume incertitudine. Dar oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport, pentru că ne furnizează multe elemente pe care să uh, le putem folosi și vom dori să ne punem de acord cu colaboratorii dumneavoastră și în perioada de legiferare. Mulțumesc, George Stavrakakis. Mulțumesc, doamna președintă. Și eu aș dori să mulțumesc domnului Aner pentru faptul că a venit astăzi în mijlocul nostru și pentru că ne-a furnizat o prezentare atât de interesantă și de utilă. Doresc să mulțumesc și uh, Direcției Generale Regio pentru analiza foarte clară a erorilor în domeniul politicii de coeziune. Nu mă îndoiesc că uh, doar atunci când știu știm care sunt erorile, unde se produc ele, vom avea posibilitatea și să le contracarăm și să reducem rata erorilor. Prezentarea de astăzi ne-a demonstrat că majoritatea programelor sunt implementate fără o rată semnificativă de erori, ca atare discuțiile fără sfârșit pe care le avem în fiecare an în ce privește erorile și irregularitățile din domeniul politicii de coeziune, poate că uh, nici nu uh, își mai au utilitatea. Sigur că există și uh, comentarii foarte negative la adresa politicii de coeziune. Deci eu aș aprecia dacă domnul Aner ar putea să vină și în Comisia de Control Bugetar pentru a ne uh, prezenta aceste concluzii. Pentru că noi trebuie să vedem cum putem să creăm garanții ca toate programele să uh, devină 100% credibile și realiste este important, inclusiv în ce privește erorile de eligibilitate, iar procedurile de control de, pentru mulți în ce privește erorile nici măcar nu sunt luate în considerare de mulți. Dar dacă am avea o rată de 0% a erorilor în politica de coeziune, eh, cred că trebuie să cunoaștem eh, cauzele erorilor și Eh, aș vrea ca eh, să primim din partea domnului eh, Aner propuneri clare pentru a vedea cum putem contracara erorile pe viitor. Mulțumesc foarte mult, Orcif. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc și eu pentru prezentarea care ne-a fost oferită. Mulțumesc și pentru raport. Bineînțeles, că această procedură uh, se bazează pe o tradiție și uh, așa cum încercăm și noi să stabilim reguli foarte fixe, în timp am uh, încercat să determinăm și o simplificare, am încercat să-i Colim pe toți cei care sunt implicați în acest proces și care urmează să administreze fondurile, ceea ce a dus până la urmă la o reducere a ratei erorilor. Și eu de aceea tocmai insist asupra acestei pregătiri profesionale a personalului vizat. Ceea ce consider eu că este foarte important este ca ă, rezultatele controalelor să fie date, transmise mai departe. Controlele au loc ă, la niveluri diferite și cred că este important să existe și un sistem de recunoaștere a controlelor, ca rezultatele să fie transmise mai departe. Ă, și cei care sunt solicitanți pentru asemenea programe să cunoască asemenea rezultate pentru a putea trage concluzii și pentru a putea evita erori care altfel pot să apară. Eu uh, în continuare nu știu uh, dacă este foarte clar cum sunt utilizate fondurile private în realizarea diverselor proiecte și poate că pe viitor și din acest punct de vedere ar trebui să aplicăm reguli mai clare pentru că uh, există o lipsă de fonduri și poate poate că și capitalul privat ar putea să uh, fie implicat în finanțarea proiectelor noastre. Din acest punct de vedere, oare ne puteți face recomandări? Nu știu dacă uh, mai uh, dorește cineva să intervină. Vă rog. Sí, muchísimas gracias, presidenta. Agradezco la... Vă mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc și eu pentru informația și contextul pe care ni l-a prezentat invitatul nostru aici. E clar că una dintre principalele îngrijorări este aceea de a reduce rata erorii în ceea ce privește utilizarea fondurilor și de aceea salut faptul că această reducere a fost de 50%. Oaspetele nostru a citat Spania ca fiind una dintre țările unde există astfel de erori și ținând cont de informațiile pe care le am eu din partea autorităților locale și de asemenea din partea autorităților centrale din Spania, aș vrea să vă întreb următorul lucru. Vreau să vă întreb dacă v-ați gândit la metoda care a fost utilizată, dacă ați evaluat această metodă, pentru că au existat erori, erori administrative, uh, pe care dumneavoastră le-ați indicat ca fiind erori ușoare sau grave, de asemenea erori în ceea ce privește conținutul, deci cheltuielile. Aș vrea să-mi clarificați acest lucru. Vă mulțumesc. Dacă nu mai există alte întrebări, aș vrea să pun și eu o întrebare invitatului nostru. S-au făcut multe eforturi din partea dumneavoastră și a Comisiei Europene pentru a îmbunătăți performanța statelor membre în ceea ce privește aceste nereguli, în special în politica europeană regională. În același timp, cunoașteți foarte bine care sunt regulile la fața locului în ceea ce privește implementarea politicilor regionale. Reguli care au consecințe foarte grave în ceea ce privește implementarea la nivelul administrației locale. Deci chiar dacă Uh, lucrurile sunt, bună, sunt îmbunătățite la nivel european, dacă sistemul regional sau național este incapabil pentru a evita aceste erori, atunci vom avea dificultăți în continuare. Sperăm, bineînțeles, ca rata erorilor să scadă pe viitor și nu știu cât de multe speranțe ne putem face. Întrebarea mea este următoarea. Considerați sau credeți că statele membre vor rezolva această problemă a implementării, lucru care să ducă la o îmbunătățire a sănătății globale a administrației publice, locale, regionale. Pentru că aceste politici sunt într-adevăr foarte controlate și facem tot ce putem, dar depind foarte multe și de statele membre și controlele noastre nu sunt în așa măsură încât să acopere toată această zonă. Deci, credeți că efectul va fi generalizat sau vom crea doar, doar o insulă a perfecțiunii și restul va rămâne cu probleme? Acum am să dau cuvântul domnului Aner pentru a răspunde și a face comentariile pertinente. Thank you very much uh, and, and thank you very much for your uh, comments and your Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru comentariile și întrebările dumneavoastră. Într-adevăr, sunt de acord cu ce ați spus aici. Este vorba aici de credibilitatea și integritatea, practic imaginea, reputația instituțiilor noastre care este în joc. Tocmai din acest motiv este atât de important și pentru noi. Și acest subiect va fi important și pe viitor. Dacă vedem ce s-a întâmplat în ultimii ani, în 2006, 2007 și 2008 am avut o estimare a ratei erorii de către Curtea de Conturi de între 11 și 12%. În 2009 aceasta s-a redus până la 3%, o reducere impresionantă, aș spune dar așa cum v-am spus, ne așteptăm ca pe viitor să existe o fluctuație în jurul acestei valori de 3%, pentru că în 2009 nu toate statele membre și în special cele mai dificile programe nu erau încă în funcțiune, nu erau implementate la fața locului. Însă aceasta n-ar trebui să ne împiedice să ajungem la o rată globală cât mai scăzută cu putință a erorilor. Și eu cred, și aici mă refer și la întrebarea referitoare la capacități, cred cu putere că această capacitate administrativă în statele membre are un rol foarte important de jucat. Și am să vă dau două exemple în acest sens. vorbim despre așa numita problemă normală în statele membre, în statele membre care se află încă într-o fază de construcție a capacităților. Și cred că în acest sens ceea ce putem face noi este să ajutăm aceste state membre pe cât posibil. Un exemplu în acest sens. Una dintre problemele cu care ne-am confruntat în ultimii ani a fost că s-au făcut foarte multe investiții pentru formarea colegilor din statele membre și atunci când am avut colegi foarte bine formați, după aceea am avut întâlniri foarte frumoase organizate de Crăciun și uh, acești colegi ne-au spus uh, să știți, uh, am primit uh, am primit un job foarte bun de la companii private, de exemplu de la Price Waterhouse. Aceasta a fost o adevărată problemă. Și ce am făcut pentru a lupta împotriva acestei probleme? Am încercat să convingem statele membre pentru că nu, acestea nu puteau să crească salariile, dar am încercat să utilizăm fondurile structurale pentru persoanele foarte calificate din administrație astfel încât salariile pentru acești profesioniști să fie atât de bune încât să rămână în sistem. Aceasta, bineînțeles, este o soluție pentru o situație de urgență, nu o soluție care se poate generaliza. Celălalt exemplu pe care vreau să vi-l dau și care este mai degrabă de natură personală se referă la procesul de modernizare și de reducere a serviciilor publice. Există anumite țări unde se pune problema dacă există suficiente persoane care să realizeze controlele sau nu. Unde rata de erori este foarte mare, în mod surprinzător, și atunci întrebarea mea personală este dacă aceasta nu are legătură cu faptul că nu avem persoane care să realizeze controlele necesare. Pentru că atunci când e vorba de bani publici, de sume foarte mari, de miliarde de euro, e nevoie și de o capacitate administrativă foarte puternică pentru o gestiune adecvată. Avem și probleme care aș spune că nu au neapărat legătură cu capacitatea administrativă, ci mai degrabă cu dificultăți de natură constituțională, să le spunem, în anumite state membre. În unele state membre, există relații uh, foarte bogate între nivelul național și cel regional și există câteodată chiar o adevărată concurență a competențelor între diversele niveluri. Aceasta ar putea avea un efect paralizant câteodată din câte am observat noi și pentru că ați menționat cazul Spaniei. Aș vrea să subliniez încă o dată aici că nu e vorba de ansamblul Spaniei, ci de câteva regiuni ale Spaniei unde aceste probleme au apărut. Și aceasta ne dovedește, pe de altă parte, că nu e imposibil, că putem avea o bună gestiune a acestor fonduri. Acum, referitor la corectarea erorilor. Avem două posibilități. În ceea ce privește comisia, bineînțeles, aceste corecții noi le înregistrăm. Avem o inițiativă de monitorizare a corecțiilor făcute. Iar Curtea de Conturi are o abordare diferită. Curtea de Conturi analizează într-un anumit moment situația și spune ce s-a întâmplat cu fiecare euro cheltuit, care a, are aceeași probabilitate de a fi controlat ca orice alt euro. Deci, atunci când exercițiul financiar anual s-a terminat, următorul exercițiu financiar începe cu controlul său separat. Și corectarea erorilor care se realizează după terminarea exercițiului financiar anual nu mai intră în joc. În Malta, de exemplu, am avea o rata erorii pentru anul acesta pe care am analizat-o, dar s-ar putea ca la anul, de exemplu, în eșantionul de analiză al curții de conturi, Malta să nu mai apară. Și atunci în sistemul de corecții pe care noi îl analizăm nu putem avea o evidență foarte clară pentru că Malta nu mai apare în eșantion. Într-adevăr, o altă întrebare care se referea la programe și la întreruperea programelor. Am realizat acest lucru, am întrerupt programe, în special de la începutul acestui an, pentru că în urma analizei pe anul 2010 avem uh, foarte mulți bani pentru perioada 2007-2013 și în uh, perioada vacanței de, de vară am avut în jur de 20 de mici programe care au fost întrerupte. Însă, din fericire, statele membre și autoritățile responsabile pentru aceste programe au reacționat foarte rapid și chiar în luna septembrie pentru multe din aceste programe care fuseseră întrerupte, am reluat plățile. Acest lucru, bineînțeles, este important, dar de câte ori există cea mai mică îndoială, întrerupem programul. Și dacă avem o îndoială dar nu există o cerere de plată care să fie întreruptă, atunci trimitem o scrisoare de avertizare autorităților competente pentru a le explica că am găsit o problemă și că dacă am primit vreo cerere de plată, atunci aceasta va fi oprită. Și aceste scrisori de avertizare sunt trimise către colegii de la autoritățile de, de gestiune și acești colegi au reacționat în general destul de rapid. Sunt absolut de acord cu domnul Van Nistelrooy. Într-adevăr, statele membre au o responsabilitate foarte mare în acest context. Aș spune chiar că majoritatea sunt conștiente de această responsabilitate și încearcă să fie la înălțime. Aceasta este o veste foarte bună pentru noi. O veste mai puțin bună însă care este de fapt o problemă a sistemului, este următoarea. Pentru că banii comunitari în ziua de astăzi sunt controlați și monitorizați în mod normal, în mod mult mai riguros decât controlul realizat de către statele membre pentru propriile lor cheltuieli, câteodată există o anumită tendință a unui stat membru ca atunci când există un proiect unde există cea mai mică îndoială, atunci se spună, nu, mai bine la proiectul ăsta să nu utilizăm bani europeni, ci bani naționali și atunci nu avem controle europene. Asta e foarte bine pentru contribuabilii europeni, poate mai puțin bine pentru contribuabilii naționali, însă ar fi bine dacă am ajunge la același nivel de disciplină bugetară și financiară la ambele niveluri. E adevărat că mai avem multe de făcut pentru a elimina această dublare a controalelor. Care este ideea noastră pentru următoarea perioadă? Atunci când avem cazuri în care lucrurile merg foarte bine din punctul de nostru de vedere, atunci vom controla un program o singură dată pe întreaga perioadă de finanțare. Iar acolo unde riscurile sunt mai mari, în statele membre unde riscurile sunt mari, pentru că volumul programelor, de exemplu, este mult mai mare, ne vom asigura ca fiecare program să fie controlat cel puțin o dată pe an. Și dacă autoritățile naționale vor face un control anual, atunci în anul acela nu ne vom duce noi și invers. Bineînțeles că trebuie să cooperăm cu autoritățile naționale și evident că uh, Curtea de Conturi este pe deasupra tuturor, este absolut independentă și așa și trebuie să rămână. Toate rapoartele pe care le primim din partea autorităților naționale ajung la noi și invers, toate informațiile noastre ajung la autoritățile naționale. Deci ambele părți sunt informate în mod constant în legătură cu ce se întâmplă. pentru fiecare program în parte. Domnule Stavrokakis, sunt de acord cu dumneavoastră. În ultimii ani s-a centrat prea mult atenția noastră și aceasta din motive de înțeles totuși pe uh, nereguli și uh, lucrurile care au fost îndeplinite așa cum trebuie. Pe viitor însă va trebui să vedem mai mult ce face un program la fața locului prin implementare. Pentru că putem avea un program excelent din punct de vedere al execuției, al lipsei de nereguli, însă care nu are niciun fel de efect, niciun fel de consecință asupra dezvoltării și a locurilor de muncă. Și atunci la ce bun? Deci trebuie să analizăm mai mult ce se întâmplă la fața locului cu aceste programe. Din păcate, câteodată în domeniul politicii regionale, abia după câțiva ani putem evalua impactul unui program. Așa că pentru următoarea perioadă încercăm să elaborăm o metodologie împreună cu statele membre pentru a putea avea niște indicatori de performanță ai programelor. Și cred că atunci când se analizează valoarea unui program, acest aspect ar trebui să fie unul central. Pentru domnul Vlasac, e adevărat, putem continua procesul de simplificare. Am vorbit deja cu colegii mei în acest sens și chiar dacă acum vom veni cu o propunere nouă, chiar și pentru viitoarea perioadă de programare, vom fi deschiși și dacă primim o propunere bună de simplificare, o vom accepta. Însă pot să vă spun că există deja o serie de simplificări care au fost prevăzute pentru viitoarea perioadă de programare. În următoarea perioadă, și aici ar trebui să vă citez pe dumneavoastră, dacă mi-aduc bine aminte, în ceea ce privește partea de cofinanțare națională, va exista posibilitatea de a utiliza și alte surse de finanțare, nu doar fondurile publice. Eu am senzația că suntem pe drumul cel bun acum, că s-au făcut multe eforturi din partea tuturor celor implicați și eu unul sunt convins că putem în continuare scădea rata erorii. Cu cât o facem mai mult, cu atât ne putem concentra mai mult pe restul problemelor, în cadrul programelor și la nivelul uh, DG Regio vorbim acum despre posibilitatea de îmbunătățire a performanței Așa că sper că data viitoare, când voi veni aici în fața dumneavoastră, să vă pot prezenta mai mult aceste aspecte. Însă obiectivul meu pentru astăzi era să vă informez în legătură cu ultimele evoluții în domeniul neregulilor. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenția dumneavoastră, pentru susținere și multe mulțumiri pentru cooperarea pe care am avut-o până acum. Mulțumesc foarte mult, Dirk. Încă un ultim cuvânt din partea noastră. Pe măsură ce îmbunătățești performanța și capacitatea de audit, atunci rezultatele vor fi mai bune și sperăm să ajungem la situația în care dezbaterea în legătură cu DAS-ul să se refere și la performanța și rezultatele politicii în același timp, deci nu doar la rata erorilor. Să introducem și acest punct în dezbaterea noastră și în informarea pe care o facem. Poate că Comisia s-ar putea să, ar putea să gândească la o dezbatere în paralel în acest sens. Dragi colegi, în felul acesta încheiem această parte a ședinței noastre și ne reluăm lucrările la orele 15, unde vom avea întâlnirea cu parlamentele naționale și întâlnirea cu comisarul Han. Mulțumesc!